So, dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Propun să adoptăm ordinea de zi. Avem ordine de zi scurtă pentru că, după cum știți, trebuia să discutăm cu domnul Draghi dialogul monetar, dar acum acesta a fost programat pentru iulie. Acesta ar fi motivul pentru care ne-am regăsit într-o situație un pic mai neobișnuită, cu un singur punct pe ordinea de zi. Înțeleg că avem un grup de vizitatori, oaspeții colegului Iacob von Weizsäcker, așa că bine ați venit, stimați vizitatori, în Comisia Econ a Parlamentului European. Trebuie să vă informez cu privire la o negociere interinstituțională instituțională de succes. Probabil ați auzit că echipa Econ a ajuns la un acord politic cu Consiliul și Comisia pe 30 mai cu privire la directiva EGN+, propunerea de directivă referitoare la consolidarea cadrului concurențial printr-o mai bună abilitare a autorităților care se ocupă de concurență în statele membre. Accentul s-a pus pe calcularea sancțiunilor. Am îmbunătățit uh, lucrurile care au rămas uh, neacoperite în uh, dialogul din 14 mai privind perioada de cooling off. Comisarul Vestager, care a participat la toate trialogurile, a promis așa cum a cerut raportorul, că se va face o evaluare măsurilor interimare care va fi publicat după transpunerea directivei. Înțeleg că a existat și o declarație oficială a Comisiei în acest sens. Trebuie să se facă eforturi asupra textului finalizat. Pe 20 iunie, Coreperul probabil va uh, aviza acordul Provizorul și noi vom revizita acest acord temporar la momentul potrivit. Încă nu avem o dată, dar o vom face. Este un trialog foarte important, este un dosar în codecizie în domeniul concurenței, prin urmare aș vrea să îl felicit pe domnul Schwab în calitate de raportor și pe toți membrii echipei de negociere și, de asemenea, secretariatul și consilierii politici care au contribuit la acest rezultat pozitiv. Acum trecem la singurul punct de pe ordinea de zi, care este un aviz referitor la propunerea Comisiei privind majorarea pachetului financiar aferent programului de sprijin pentru reforme structurale și adaptarea obiectivului general al acestuia. După cum știți, comisia responsabilă pe fond este Regi. Nu e un lucru care ne mulțumește pe deplin, dar asta este. Eu sunt uh, raportor pentru aviz și o să am o prezentare scurtă pentru că Accentul a fost pus pe trei aspecte în avizul meu. În primul rând, poate ar trebui să fac o scurtă introducere. Propunerea face parte din pachetul Comisiei din decembrie anul trecut privind Uniunea Monetară și vizează modificarea regulamentului privind programarea fondurilor structurale și creșterea alocării financiare și adaptarea obiectivului general, inclusiv pentru a oferi sprijin țărilor care doresc să se alăture monedei euro. După cum știți, Comisia propune să se consolideze bugetul cu 80 de milioane pentru perioada 2019-2020. Conform propunerii Comisiei, acest program este unul de succes Există multe solicitări din partea statelor membre, deci crește, cererea este în creștere. Sigur, a fost o primă propunere, pentru că acum Comisia a venit cu o propunere de instrument complet care să susțină aceste reforme mai largi din, reform, din uh, pachetul EMU. De aceea, eu vin cu acest aviz care are legătură cu această prelungire specifică de 2 ani și sunt introduse concepte care, după părerea mea, sunt importante, inclusiv pentru instrumentul pentru viitoarea legislatură. Obiectivele Uniunii se regăsesc deja în programul privind reforma fond, cu fondurile structurale. Și aș vrea să ne axăm, sau sugestia mea este să ne axăm pe trei elemente. În primul rând, cred că ar trebui să extindem conceptul de reforme structurale pentru a putea să ne concentrăm mai bine pe acest concept, pentru a-l putea centra mai bine nu doar pe instrumente de reducere a costurilor, ci și să ne asigurăm că include și reforme care îmbunătățesc productivitatea, dar și coeziunea socială și permit o creștere durabilă și de asemenea și protecția mediului este asigurată și avem și o creștere durabilă din punct de vedere social. În linii mari, cam astea au fost conceptele pe care le-am avut în vedere și care au făcut parte din adoptarea pilonului european a drepturilor sociale. Este foarte important ca aceste lucruri să se regăsească și în instrumentul de care vorbim. Al doilea element asupra căruia insist este faptul că alocările bugetare n-ar trebui să vină din redistribuirea fondurilor de coeziune. Principiul acesta este valabil nu doar în acest dosar. Noi credem că instrumentele specifice EMU pentru următorul cadru financiar nu trebuie să vină din redistribuire, ci ar trebui să uh, fie compuse din resurse specifice de aceea, per ansamblu, poziția noastră este mai ambițioasă decât a Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește cadrul global CFM. Trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente EMU sunt finanțate, dar nu prin reduceri la politica de coeziune și nici viceversa. Asta este un principiu pe care eu îl susțin. Și mai există și o sugestie și anume Există și posibilitatea unor experți individual pentru statele membre și eu am spus că trebuie să fie experți individual și selectați uh, de comun acord cu beneficiarul. Astea sunt, deci, cele trei elemente importante pe care le puteți găsi și în articole și în considerente. E un aviz scurt, simplu și acum aș vrea să dau cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu PPE-ul. Burcat Balț în numele Ivanei Maletici. Um, Ivana Maletici um, has to... Îți mulțumesc, Roberto, îți mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Ivana Maletici trebuie să fie astăzi în Croația, deci m-a cerut să o înlocuiesc, pentru că dumneavoastră este raportarea noastră din umbră. După cum a spus pe bună dreptate, regulamentul uh, stabilește programul de sprijin uh, structural din mai 2017 un program care va, va dura între 2017-2020, fiind pre, uh, prevăzut 142 de milioane de euro pentru implementarea sa. Ținând seama de faptul că cererile din partea statelor membre de a folosi fonduri din acest uh, program au depășit fondurile deja disponibile deja din al doilea an al punerii în aplicare, s-a decis ca bugetul programului să fie sporit cu 80 de milioane de euro. Prin modificarea regulamentului asigurăm fonduri suficiente pentru investiții prin uh, Fondul European de Investiții Strategice și prin uh, uh, Fondul de Investiții Europene, prin intermediul BERD și BEI, însă dacă statele membre nu vor pune în aplicare reforme structurale, aceste fonduri vor fi pierdute pe termen lung, pentru că nu vor ajuta statele membre să se dezvolte, ci nu vor face decât să amâne probleme tot mai grave. Pe lângă investiții și pe lângă politici fiscale sănătoase, punerea în aplicare a unor reforme structurale este esențială pentru a ajunge la o creștere înaltă durabilă pe termen lung. Tocmai de aceea este foarte important să creăm o legătură între programul de sprijin structural cu respectarea uh, recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte din cadrul semestrului european. Problema care apare deseori este că pentru reforme structurale este nevoie de voință politică și sprijin care să vină, este nevoie de sprijin din partea întregii societăți, uh, din partea autorităților regionale, din partea autorităților locale, de asemenea. Drept urmare, este important că în momentul în care veghem la implementarea normelor acestui regulament, să insistăm asupra impli- implicării de către statele membre a autorităților regionale, locale și a tuturor segmentelor societății care au un interes în punerea în aplicare acestor uh, reforme. Obiectivul nostru este să avem uh, reforme care să ducă la rezultate practice. Sursa fondurilor, de asemenea, pentru acest program este foarte importantă. Salut faptul că ca cei 80 de milioane de euro uh, suplimentari să fie finanțați din uh, instrumentul de flexibilitate, a cărui, buget, a cărui buget ajunge la aproape o jumătate de miliard de euro în fiecare an și care a fost uh, prevăzut tocmai pentru asemenea cheltuieli uh, pentru care nu uh, a fost prevăzută o linie bugetară inițială. Și în fine, trebuie să înțelegem că chiar dacă bugetul va fi sporit, acest instrument uh, va rămâne unul de o însemnătate redusă, care nu va putea acoperi totul și nu va putea răspunde tuturor cererilor, datorită limitărilor bugetare, datorită solicitărilor numeroase. Uh, criteriile de selecție ar trebui să țină seama de potențialul unor proiecte de a avea un impact cât mai cuprinzător, de a susține coeziunea, crearea de locuri de muncă, de exemplu și uh, ar trebui să putem monitoriza uh, efectele reformelor efectuate în fiecare stat membru. Astfel am putea trece la un schimb de cunoștință, de bune practici, de informații între toate statele membre pentru a ajunge la o adevărată poveste de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, Case Winburn, în numele CRM. Mulțumesc, domnule președinte. În totalitatea sa, ECR-ul este convins de importanța reformelor structurale în statele membre. Suntem convinși în același timp de faptul că aceste reforme ar trebui să fie inițiate și desfășurate pe plan național. Deci, o restructurare eficientă cere un angajament concret autorităților uh, din statele membre pentru a ajunge la o acțiune concentrată. Țin seama de faptul că există deja inițiative de reformă din statele membre, considerăm că acest program ar trebui să fie folosit pentru a încuraja eforturi naționale suplimentare și nu pentru a înlocui eforturile, inițiativele existente. Deci program, acest program a fost instituit pentru a întări capacitatea statelor membre de a pregăti și a pune în aplicare reforme structurale administrative care să susțină uh, Um, creșterea economică în urma cererilor depuse de statele membre. Suntem de acord că pentru a ajunge la economii, economii reziliente um, trebuie să existe structuri economice și sociale care să permită statelor membre să uh, își revină mai ușor în urma unor șocuri economice uh, negative și pentru, că, pentru acest lucru este nevoie de administrație eficientă. Reformele structurale sunt uh, o cale de a ajunge la această situație. Avem opinii puțin diferite, însă, în general, considerăm că trebuie să fim atenți dacă ne dorim să uh, combinăm acest program cu facilitatea de convergență menită să asiste statele care doresc să adopte moneda euro. Ne, îngrijor, ne îngrijorează faptul că facilitatea de convergență ar putea să ofere um, stimulente nepotrivite pentru statele membre care s-ar putea să se axeze mai degrabă pe finanțarea pe termen scurt și nu pe cea pe termen uh, lung. Deci, o sporire a programului alocării financiare trebuie să fie motivată printr-o evaluare, printr-o expertiză adevărată care să ne arate uh, care au fost uh, avantajele obținute de pe urma finanțării în acest program pentru reformele structurale. Noi ne-am dorit să completăm raportul de la Regii, de care s-a uh, ocupat uh, uh, colegul meu de la ECR, cu amendamente care să merg în această direcție. Mulțumesc. În numele Alda are cuvântul domnul de la Montremosa. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua! Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu prezent aici, să iau cuvântul pe scurt în această dezbatere, pentru că eu consider că principala problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană este proasta punerea în aplicare a legilor europene. Este ceva relevant și pentru acest uh, regulament. Dorim să sporim alocarea financiară acestui program de sprijin al, uh, de sprijinire a reformelor structurale. Deci Uniunea Europeană ar trebui să fie capabilă să atingă obiectivul următor, să existe un schimb de bune, bune practici. Știți că în fiecare an Comisia Europeană inițiază o mie de proceduri de încălcare a tratatelor împotriva statelor membre datorită faptului că nu toate statele membre pun în aplicare achiul comunitar nu, sau îl pun în aplicare într-un mod prost. Um, Regatul Unit este o excepție din acest punct de vedere și este păcat că ne, ne părăsește și în Norvegia, de exemplu, datorită acordurilor uh, existente, pune în aplicare dreptul comunitar în diferite domenii și astfel au acces la piața unică. Și cred că avem în fața noastră un element cheie și a venit momentul să găsim o soluție, să creăm o legătură între uh, fondurile europene și alte elemente. Pentru că obiectivul nostru este să mm, ajutăm statele membre să facă, să întreprindă reforme, nu să-l furnizăm bani în numerar uh, fără niciun fel de motiv. Este, drept urmare, un regulament foarte important și cred că dacă am găsit o soluție comună, am reușit să îmbunătățim modul în care ne facem treaba, din punctul de vedere al faptului că statele membre uh, ne respectă activitatea noastră, pentru că eu nu cred că Uniunea Europeană trebuie să devină o uniune a transferurilor, ci o uniune a celor mai bune practici. O uniune în care fiecare țară să arate care îi sunt uh, practicile cele mai bune, care pot fi apoi preluate de alte state, ajungându-se astfel la o convergență și nu la situația la care suntem uh, astăzi. Și aș dori în încheiere să mă refer la un articol pe care l-am citit astăzi în Handelsblatt, uh, ediția, ediția engleză, în care se amintește faptul că nu mai este respectat dreptul uh, european și este uh, amintit și conflictul între Germania și Italia. Cred că este interesant să citim acest articol care ne arată că nu ne îndreptăm, nu suntem pe calea cea bună, că avem nevoie de reforme din partea statelor membre și trebuie să susținem integrarea și nu divergența, să alegem armonizarea și nu discordia între noi. Mulțumesc. Acum în numele verzilor, Filip Lamberts. Mulțumesc. Ramon, ai uh, susține și ideea ca Spania să fie o uniune a bunelor practice și nu o țară bazată pe transferuri? Da, sunt de acord cu raportorul și anume că avem nevoie de o privire mai cuprinzătoare asupra reformelor structurale. Nu știu dacă ați observat acest lucru, însă verzii sunt susținători uh, convinși a unor reforme structurale profunde, pentru că sistemul nostru economic în mod uh, evident creează inegalități și are o amprentă ecologică imensă. Și pentru a schimba situația avem nevoie de reforme structurale. Problema este că în momentul în care se vehiculează termenul reforme structurale în Europeană, Există o interpretare foarte clară a ce înseamnă reforme structurale, liberalizarea pieței muncii și așa mai departe. Deci eu cred că trebuie să extindem uh, ce, uh, conținutul acestui termen, reforme structurale, și o să depunem, cred, câteva uh, amendamente în acest sens. Și de altfel, și, de, și din acest punct de vedere sunt de acord cu dumneavoastră, ar trebui să ne referim la partea de cheltuieli, la chestiunile care costă bani, dar ar trebui să ne referim și la partea de venituri din ecuația bugetară și în acest punct de vedere lupta împotriva evaziunii uh, fiscale poate fi percepută ca făcând parte din reformele structurale. Cred că acest program ar putea să își aducă contribuția la pilonul drepturilor sociale și înțeleg în ce Direcția doriți să vă îndreptați, însă aș dori să fac o, o precizare. Când discutăm despre reformarea mecanismelor de protecție socială, știți că în multe țări aceste sisteme țin de o gestionare partajată din partea partenerilor uh, social și nu țin de competențele exclusive ale statelor membre. Deci, cred că ar trebui să precizăm puțin lucrurile pentru a nu da Uh, impresia că dorim să modificăm modul în care sunt gestionate diferitele mecanisme de protecție socială în diverse state. O altă uh, precizare, acest program nu ar trebui să afecteze principiul parteneriatului care se află în centrul politicii uh, de coeziune, de coeziune teritorială. O remarcă cu caracter mai general, insistăm asupra implicării anterioare a, a partenerilor sociali în uh, reformele sociale. Aceasta trebuie să devină o precondiție pentru a, înainte de a recurge la finanțare din, din, din acest program. Asumarea ar trebui să fie îmbunătățită, spuneți acest lucru, însă acest lucru este posibil doar dacă implicăm pe de-o parte Uh, parlamentele naționale, pe de altă parte partenerii sociali și celelalte părți interesate. Este chestiunea um, permanentă, amintită când se discută despre lipsa uh, legitimității democratice a instituțiilor. E bine, guvernul în Germania, de exemplu, trebuie să apară în fața Bundestagului pentru a-și prezenta, a-și argumenta programele de, de reformă. Însă, din păcate, ce se întâmplă în Germania este excepția de la regulă. În celelalte state membre nu prea există o interacțiune între statele membre și nivelul european. Deci, dacă ne dorim să nu dăm mai multă apă la moară ideii că există un deficit democratic în Uniunea Europeană, atunci trebuie să ne asigurăm că autoritățile relevante, toți partenerii sociali, sunt implicați în mod uh, adecvat și acest lucru se va reflecta în amendamentele pe care le vom depune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Viegas din partea GUE, sau nu e prezent? Din partea FDD? Nimeni? ANL? la intervenții spontane. Bine? Uh, Câteva comentarii pe scurt după intervențiile dumneavoastră. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor tuturor grupurilor politice pentru cooperare. Am uh, auzit diferite sensibilități ce au fost exprimate, care erau destul de clare. Evident, vom încerca să ajungem la amendamente de compromis și cred, ca urmare a diferitelor intervenții, că acest instrument s-ar putea să reprezinte la un moment dat un stimulant nepotrivit, deci trebuie să fim atenți la consecințe și vreau să mulțumesc uh, tuturor statelor membre pentru acest supliment de 80 de milioane. Însă nu cred că ni se vor alătura noi state membre doar din această cauză. Am îndoieli în acest sens. E clar că ne dorim un instrument mai bun, însă dacă despre asta discutăm, eu nu văd un astfel de risc. Dar uh, E bine faptul că anumite state care beneficiază de anumite derogări să se poată alătura Uniunii Europene, însă nu cred că acest instrument este cel decisiv, ci să sperăm că acest instrument va, fi, va avea o influență pozitivă asupra modului în care uh, se ține seama la nivel administrativ de pregătirile necesare. Deci, e ceva pozitiv faptul că putem clarifica uh, aceste aspecte. Dar, în același timp, introducem și o dimensiune foarte clară din punct de vedere al Uniunii Economice și Monet pentru statele membre ale Uniunii Europene. Evident, nu e singura dimensiune a acestui instrument, avem o gamă largă de diferite posibilități de sprijin ce pot fi acordate prin acest instrument. Și pentru a comenta cele spuse de colegul Ramon, evident, Legislația este ceva deosebit de important și avem Curtea Europeană de Justiție care trebuie să se asigure că avem o capacitate administrativă corectă de gestionare a fondurilor europene, însă aici depășim acest domeniu, să aflăm într-un domeniu în care e vorba de principii. Evident, există și politici, politicile sunt naționale, sunt desfășurate la nivel național, însă uh, Aici avem un sistem de competențe uh, de natură federală, însă ceea ce li se cere statelor membre este să îmbunătățească și să susțină capacitățile de reformă care pot fi hotărâte la nivel național, dar asta în cadrul semestrului european, semestru care poate veni cu recomandări, însă nu cu regulamente în domenii sau sfere de competență care nu țin de competența partajată. Bun, deci aici vorbim exact despre posibilitatea de a avea un sistem bazat pe însușirea de către statele membre a acestor competențe. Deci nu e, e o dezbatere interesantă, poate a unii și-ar dori așa ceva, însă nu despre asta discutăm aici. Nu vorbim despre competențe partajate, ci vorbim despre un instrument care este activat de către statele membre la solicitarea acestora și care are drept scop să îmbunătățească capacitățile administrative și să ofere sprijin pentru autoritățile naționale în eforturile lor de a introduce reforme. Deci, face parte din capacitatea sau competența statelor membre de a implementa reforme și asta, uh, intervenția se poate face la solicitarea unui stat membru. Și cred că aici articolul din ziar este uh, greșit formulat, după părerea mea, însă sublinează un aspect, într-adevăr, dar această problemă poate fi rezolvată tocmai prin îmbunătățirea politicilor noastre, și prin desăvârșirea Uniunii Economice și Monetare. Și acest regulament este doar un element dintr-un ansamblu mai complex care ne va permite să avem propuneri ambițioase pe masa de discuție. Și evident, Filip, eram conștient în momentul în care m-am referit la pilonul drepturilor sociale, evident, uh, nu pledam în locul uh, partenerilor sociale, aceștia au o răspundere, dar ceea ce spuneam și așa cum ai spus și tu pe bună dreptate este că acest concept al uh, reformelor structurale trebuie să fie un pic extins, să depășească sensul său actual sau sensul său din ultimii ani și anume că o gamă largă de aspecte pot fi cuprinse în pilonul social și care, deci, ar trebui să fie eligibile pentru utilizarea acestui instrument, pentru activarea sa, pentru anumite măsuri de către statele membre. Însă, evident, intervenția se face la nivel național, ținând seama de arhitectura internă. Și partenerii sociali, evident, nu sunt statali, dar trebuie să fie cooptați. Și cred că aceasta a fost ultima intervenție. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și aștept cu nerăbdare amendamentele, propunerile de modificări și, după cum spuneam, eu cred că putem ajunge la un amendament de compromis. Calendarul este totuși destul de strâns, așa că trebuie să ținem seama de acest lucru din cauza faptului că regii dorește să voteze raportul pe 25 iunie Parcă iulie, nu? Așa am înțeles. Sau cum? 25? 25. Deci, asta înseamnă că, de fapt, coordonatorii ECON au uh, ajuns la un acord, amendamente, uh, până miercuri la ora 5 și din păcate, o să trebuiască să vă rugăm ca amendamentele să fie înaintate doar în limba engleză. În așa fel încât să fim în măsură să le votăm pe 18-19 iunie, deci înainte de ședința Comisiei Regii înainte de votul din Comisia Rege. Deci calendarul e foarte strâns și trebuie să fim atenți. Mulțumesc foarte mult! Cred că astfel putem încheia această ședința Econ destul de scurtă, în mod excepțional, și următoarea ședință este prevăzută în data de 18 și în data de 19 iunie, luni și marți. Mulțumesc foarte mult. Se încheie ședința.